colegas. Bună ziua, dragi colegi. Începem sesiunea noastră de astăzi și am o comunicare de făcut. Colegul nostru Pidilo vrea să ia cuvântul pentru a lua cuvântul pentru un punct de ordine. Mulțumesc, domnule președinte. În orașul Paula din Francesco, în noaptea din 18 octombrie a avut loc un eveniment care a interesat toată Calabria. Căci din cauza acestui eveniment uh, uh, care a fost o adevărată catastrofă, au fost afectate nenumeroase infrastructuri, multe familii au trebuit să-și abandoneze locuințele și școlile au fost închise de mult timp nu au mai avut loc în Calabria asemenea evenimente. Poate că au fost uh, cauzate din cauza vorba despre ploi foarte puternice și inundații. Au fost cauzate probabil de schimbările climatice. Va fi declarată starea de urgență. Vreau să-mi exprim și eu toată solidaritatea față de populația din Calabria și din uh, orașele, nu numai primul afectat, dar și toate celelalte care au fost afectate. Președintele, bineînțeles, notăm ceea ce ne-a fost uh, comunicat și ne manifestăm solidaritatea și îngrijorarea față de această catastrofă care uh, afectează Calabria. Și tot Parlamentul își exprimă solidaritatea și sprijinul pentru toți cei care au de suferit în această regiune deosebit de frumoasă a Italiei și a Europei. Primul punct de pe ordinea de zi este declarația Comisiei despre reformele operate în Republica Moldova și uh, evoluțiile cele mai recente ale situației. Deci dau cuvântul domnului comisar Fiule pentru ca el să prezinte situația. Aveți cuvântul. Bună ziua, domnule președinte, stimați deputați! Atunci când analizăm relațiile dintre Uniunea Europeană și Moldova, nu există nicio controversă. Într-adevăr, într-un timp record s-au făcut nenumărate progrese. Însă, pe plan național,